Okay. Are you ready uh, to uh, proceed to the vote? Sunteți gata să trecem la votul uh, secret? Începem cu doamna Edith Bauer. The vote is open. Votul s-a deschis. Sorry, sorry, but you heard anyhow. Uh, the result is clear. Rezultatul este clar, 40 de voturi pentru, un vot împotrivă. Hmm. Then we proceed to uh, Sercas Alejandro. Trecem la votul pentru Alejandro Sercas. Votul s-a deschis. And the vote is now closed. Votul s-a închis. Un rezultat uh, bizar. 40 de voturi pentru, un vot împotrivă. Și ajungem la Jean-François Mezier. Votul s-a deschis. And the vote is now closed. Uh... Votul s-a închis 38 de voturi pentru, două voturi împotrivă și două abțineri. Asta înseamnă că am ales candidații pe toți trei. Acum ei vor fi recomandați pentru numire. Doi dintre ei au fost prezenți în cadrul comisiei noastre ieri după masă. Lista va fi transmisă președintelui Parlamentului European pentru următorii pași ai procedurii. Asta înseamnă o aprobare a conferinței președinților și o numire formală de către președinte. Vă mulțumesc pentru uh, acest vot și trecem la următorul, votul cu privire la cadrul financiar multianual. Um, as acting chair under rule 53, 170 and în baza regulilor și 209, următoarele amendamente nu sunt admisibile din motivul că nu iau în calcul aspectele care cad în uh, aria de responsabilitate a comisiei noastre. Este vorba de amendamentul 3, 10, 11, 14, 22, 30, 31, 36 și 48. Îi invit pe cei care au înaintat aceste amendamente să le reînainteze dacă doresc să facă acest lucru direct uh, Comisiei pentru uh, Buget, câtă vreme sunt uh, consemnate de un membru de plin sau un membru supleant al Comisiei pentru Buget. Termenul limită este 31 ianuarie, ora 15 după amiază Da, doamnă McIntyre. Domnul președinte, sunt uh, surprinsă de modul în care ați hotărât asupra acestor amendamente, pentru că e, ele sunt exact aceleași pe care uh, le-am uh, înaintat la raportul Pirinski, la revizuire la jumătatea mandatului a cadrului financiar multianual și nimeni n-a obiectat atunci la aceste amendamente. Uh, nu mi mai amintesc când am mai discutat aceste amendamente, însă motivul este că ele nu tratează subiectul care cade în competența comisiei noastre. Trebuie să apară aceste amendamente um, în textul Comisiei pentru Buget. Acesta este motivul. Firește, a existat uh, o discuție amănunțită în legătură cu acest subiect înainte să se ia o decizie. Cei care doresc, oricum, pot să reînainteze aceste amendamente, însă la Comisia pentru Buget termenul este 31 ianuarie. Trecem la vot. Și începem cu amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 8. Votul s-a închis. Se respinge cu două voturi. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 10 nu este acceptabil. Amendamentul 11 la fel. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. PPE-ul are un om care a votat în plus. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri um, respins. Amendamentul 15 este uh, inadmisibil. 14 inadmisibil, 15 pentru, împotrivă. Verificăm 15, votul s-a deschis. Votul s-a închis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 împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 27, cea de-a doua parte. Prima parte devine caducă, deci cea de-a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm Amendamentul 27. Votul s-a deschis, votul s-a închis. Respins cu 26 de voturi împotrivă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 inadmisibil, 31 la fel. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 37 este inadmisibil. Ajungem la amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 prima parte pentru, împotrivă, abțineri uh, respins. Ce, uh, amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 42 pentru, împotrivă, verificăm 42, votul s-a deschis. Votul s-a închis, respins, cu un vot în plus. Amendamentul 44, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul C. Nu, verificăm amendamentul 44, votul s-a deschis la 44. Votul s-a închis. 26 de voturi pentru. Compromisul C. Cine este pentru? <clears throat> Împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, amendamentul 46 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul acum. 23 voturi pentru. Amendamentul 47 pentru. împotrivă Abțineri se adoptă. 48. Verificăm amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi pentru. Amendamentul 48 este inadmisibil. Trecem la 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă. Verificăm 54. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 37 de voturi. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua amendamentului 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul FB. Intervenția din sală, doamna uh, Hungerius uh, solicită un vot uh, prin apel nominal. Uh, da, spune la președinte, socialiștii au solicitat, așa că organizăm un vot prin apel nominal. Așadar, compromisul FB Domnul Casa, Votul prin apel nominal este pentru amendamentul 59, partea a doua, sau compromisul FB? Compromisul FB, spune doamna președintă. Unsprezece persoane să se ridice în picioare, spune președinta. Suficient. Așadar, acum votăm prin apel nominal compromisul FB și s-a deschis votul. Iar acum s-a închis votul și se respinge cu 27 de voturi împotriva. Trecem la amendamentul 60. sau direct la amendamentul 62, se corectează președinta, partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Aș zice că se respinge. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm amendamentul 63. S-a deschis votul. Iar acum s-a închis votul se respinge cu diferență de un vot. șaizeci patru, șaizeci cinci și cincizeci șase sunt caduce. Trecem la șaizeci șase. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 66. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 32 de voturi pentru. Amendamentul 67 devine caduc, la fel și 68. Compromisul H, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 69 e caduc. Și trecem la 71. Pentru, de fapt și 71 cade, se corectează președinte, trecem la 72. Pentru, împotrivă, abțineri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 We start with the voting on the, uh... Începem uh, să votăm descărcările de gestiune pentru bugetul, mai întâi bugetul general al UE, Comisia. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 se respinge cu un vot, o diferență de un vot. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu diferență de 3 voturi. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm proiectul de aviz cu modificările aduse. S-a închis votul acum. Și se adoptă cu 39 de voturi pentru și 8 voturi împotrivă plus două abțineri. Ferifică, felicitări raportorului, domnul Roland. Trecem la Fundația Europeană de Formare, descărcarea de gestiune într-un anul 2016. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă și votăm proiectul de aviz cu modificările aduse. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, plus 3 abțineri. Mulțumiri uh, raportorului și trecem la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2016. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge și votăm uh, proiectul de aviz modificat. S-a închis votul acum și se adoptă 39 de voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri. Mulțumim raportorului și trecem mai departe la Eurofound, descărcarea de gestiune, amendamentul 1, cine este pentru, abțineri, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 16. 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 37 de voturi pentru, 12 împotrivă. Votăm mai departe a, proiectul de aviz cu modificări. Cine este pentru? E vot electronic, se corectează președinta. S-a închis votul și se adoptă cu 42 de voturi pentru și 8 împotrivă. Mulțumim raportorului și trecem mai departe la CDFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale. Aici avem un singur vot la amendamentul 1, cine este pentru, cine este împotrivă, Haideți să verificăm, așa e cel mai bine. S-a deschis votul la amendamentul 1 pentru descărcarea de gestiune CDFOP. Uneori e nevoie de instrucțiuni foarte clare, nu-i așa, domnule Caza? dar de data aceasta ați fost de partea câștigătorilor pentru că uh, respingerea este cu 28 de voturi împotrivă și 22 pentru. Apoi votăm proiectul de aviz modificat. Tot vot electronic, evident. S-a deschis votul. Iar acum s-a închis votul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 Iar acum s-a închis votul și se adoptă cu 42 de voturi pentru și 8, 8 împotrivă și nicio abținere. Mulțumim raportorului și trecem la Trecem la raportul privind egalitatea de gen în sectorul mass-mediei, uh, un raport al lui Lynn Boylan. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? abțineri. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă, abțineri. Se verifică compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 38 de voturi pentru și 8 împotrivă, două abțineri. Trecem la compromisul 12. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă. Haideți să-l verificăm pe amendamentul 26. Și s-a închis votul acum. Se adoptă. 27 de voturi pentru, 22 împotriva. Amendamentul 27, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31, cine pentru, împotrivă. Amendamentul 31 trebuie verificat. S-a închis votul și uh, se respinge la două voturi diferență. Amendamentul 34 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge la două voturi diferență. Compromisul 2. cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Apoi compromisul 7, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 45, cine pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 45 uh, și se închide votul și se adoptă cu 31 de voturi. Amendamentul 46, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul... Nu, compromisul 13, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 57, pentru? Împotrivă, se verifică amendamentul 57 și se închide acum votul și se respinge cu 28 de voturi la 22. Do, am, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă abțineri Amendamentul 61 pentru, împotrivă, se verifică amendamentul 61, s-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge amendamentul 62 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 este următorul compromis. cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm amendamentul 74. S-a deschis și acum s-a închis și se respinge. Amendamentul 76, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 86. S-a închis votul și se respinge cu 28 la 21. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, considerentele, amendamentul 8 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 8, vă rog. S-a deschis votul și s-a închis. Respins la patru voturi diferență. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. S-ar putea să fie același rezultat, dar haideți să-l verificăm totuși. S-a deschis votul aici. S-a deschis. Și s-a închis. Se respinge. Trecem mai departe la compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și votul final pe avizul astfel modificat. S-a deschis votul și acum s-a închis și se adoptă cu 42 de voturi pentru și 3 împotrivă cu 5 abțineri. Mulțumim foarte mult raportorului. Okay, then we proceed to the next subject, uh, uh, the next item on the agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de cerințele de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în domeniul transportului rutier. E vorba de o parte foarte importantă a regulamentului cu privire la detașare și când s-a făcut liniște în sală o să dau cuvântul și raportoarei, dar aveți timpul un minut să ieșiți din sală, vă rog. And now I think I'll give the floor to the rapporteur, uh, Madame Labajova. The floor is... Îi dau cuvântul atunci raportoarei, doamna Dlabaiova, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Nu e foarte încurajator să încep să vorbești când toată lumea pleacă, dar uh, să mizăm pe calitate și nu pe cantitatea colegilor prezenți. Nu avem o discuție prea ușoară pe raportul de astăzi. Sunt foarte bucuroasă să aud uh, despre opinia dumneavoastră pe acest subiect. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a făcut propunerea pe detașarea lucrătorilor și în cazul nostru special conducătorilor auto, pentru că eu consider că transportul rutier necesită reglementări specifice de sector. Transportul uh, rutier este un domeniu specific și trebuie să ne uităm la el într-o manieră specifică. Regulile trebuie să fie simple, uniforme și ușor de pus în aplicare pentru a facilita operațiunile de transport, pentru a proteja lucrătorii care lucrează în această industrie. Așa cum a tras concluzia studiul de impact al Comisiei, momentanele prevederi de detașare și cerințele actuale nu țin cont de natura foarte mobilă a acestei profesii, ceea ce poate să creeze sarcini disproporționate pentru operatori în domeniul transportului și să pericliteze folosirea acestor servicii transfrontaliere. În avizul meu am încercat așadar să simplific mai departe aceste aceste reguli. Acestea au fost preocupările mele principale când am uh, redactat avizul. În primul rând, în acest aviz am exclus tranzitul din uh, domeniul de aplicabilitate al directivei pentru ca să avem uh, o certitudine juridică. Tranzitul, în orice caz, nu se poate califica la uh, detașări. Deci e foarte clar acum în aviz. În al doilea rând, ne-am îndepărtat de la uh, numărarea zilelor în transportul internațional, așa cum a propus Comisia, pentru că eu uh, consider că regulile care se discută încă uh, trebuie să fie evaluate atent, fie că e vorba de acordurile colective, fie că e vorba de detașarea pe termen lung. Toate acestea sunt în momentul de față încă nestabilite și nu vom ști foarte multe înainte să încheiem negocierile din trilog. După părerea mea, nu este realist să aplicăm aceleași reguli care erau prevăzute la început pentru sectorul construcțiilor la sectorul transporturilor. Având în vedere că lucrătorii aceștia ar putea să lucreze, de exemplu, în mai multe țări în decursul unei singure zile, ar fi o sarcină foarte mare administrativă să aplicăm regulile generale de detașare conducătorilor auto și uh, să inspectăm după aceea aplicarea acestor legi. În al doilea rând, în ceea ce privește cabotajul, eu sunt de obicei de acord cu aplicarea unor elemente din uh, directiva pentru detașare și uh, în acest domeniu de activitate. În legătură cu problema datelor și uh, contrazi... la punctul 4 um, avem o contrazicere între lex specialis și prevederile cu privire la calendar și la date uh, pe care le-am văzut uh, în acest document și trebuie de aceea sincronizată intrarea în vigoare. Am sugerat de aceea să reglementăm aceste aspecte mai degrabe în lex specialis pentru ca să nu creăm confuzie. Cu toate acestea, între timp, dacă nu există claritate despre reguli, sectorul transportului ar trebui să fie eliberat de această directivă generală. Vreau doar să vă explic cât de simplu vreau eu să fie acest uh, prim aviz și sunt foarte curioasă să aud opinia dumneavoastră pentru că știți că toate cele trei dosare pe care le discutăm astăzi sunt foarte conectate. Așadar, avem multe lucruri pe care trebuie să le discutăm deodată și trebuie să vedem cum le coordonăm. Cred că întreaga discuție despre cele trei dosare e esențială. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Uh, Madam is not here today. She... Mulțumesc, doamna Jaslovietska nu este aici azi și va fi uh, înlocuită de doamna Koșlovska. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-mi cer scuze în numele colegii mele, Iaslovețca, care trebuie să fie în Polonia, însă mi-a lăsat un document pe care o să-l citesc. Dragi colegi, aș dori să mulțumesc foarte mult Martinei pentru curajul pe care l-a avut de a se ocupa de un subiect atât de dificil, care este evoluția situației uh, în domeniul detașării conducătorilor auto în sectorul uh, transportului rutier. E vorba de un sector specific cu foarte multă mobilitate și sunt de acord cu doamna raportor că mai ales în acest uh, sector avem nevoie de uh, reguli foarte ușor de controlat și foarte ușor de pus în aplicare. Avem nevoie să ne asigurăm că principiile care au fost uh, stabilite pentru funcționarea acestui sector să, și care țin și de competitivitate să se uh, aplice. Eu m-am ocupat de detașare foarte mulți ani și știu că este vorba de un subiect foarte spinos folosirea totală a principiilor pe care le-am uh, elaborat la început pentru lucrătorii din construcție este imposibilă atunci când e vorba de sectorul transportului. Și de aceea sunt de acord cu logica pe care a aplicat-o doamnă raportor, care a exclus transportul internațional de la regulile de detașare. Eu reprezint uh, grupul PPE și eu zic că ar fi bine să ne concentrăm pe domeniul de aplicabilitate al uh, directivei pentru detașare pe conducătorii în domeniul transportului internațional. Aceste principii trebuie păstrate pentru ca să fie tratați corect uh, lucrătorii și ca să nu se ajungă într-o situație în care un conducător auto este acoperit de mai multe regimuri juridice în același timp. Iată de ce eu consider că tranzitul nu ar trebui să fie inclus în regulile de detașare și, dincolo de aceasta, eu cred că perioada de trei zile care a fost înaintată de către Comisia Europeană este mult prea scurtă și nu definește suficient factorul de conectare cu statul membru recipient. Dacă aplicăm această metodologie, trei zile ar însemna 18 ore de lucru în statul uh, membru recipient și cred că, în același timp, nu um, trebuie să aplicăm regulile de detașare pe termen lung. Și aici sunt de acord din nou cu raportoarea. Avem și ceva dubii atunci când e vorba de aplicarea tuturor uh, acordurilor, fie că e vorba de cele regionale, locale sau colective. În Austria, de exemplu, s-au uh, identificat 50 de tarife diferite pentru conducătorii auto. Aceasta ar crea o sarcină administrativă foarte mare, fără niciun beneficiu pentru conducătorii auto și uh, de aceea amendamentele care vor fi înaintate vor trebui să țină cont de acest lucru. Trebuie să ne gândim însă și la controle și la punerea în aplicare a regulilor și vreau să-i mulțumesc foarte mult Martinei pentru propunerile dânsei care merg în uh, discuția care trebuie. Suntem uh, pentru reguli care să facă eficiente aceste uh, principii pe care le stabilim. Statele membre au creat un sistem electronic pentru înaintarea declarațiilor printr-un formular uh, um, standard și astfel am putea să actualizăm datele și mai bine. Am putea avea și o împărțire foarte clară între controlele ad hoc și controlele prevăzute pe șosele, pentru că trebuie să vedem ce facem cu uh, documentele obligatorii atunci când se fac controlele, de exemplu, ad hoc pe șosele, trebuie să existe reguli foarte clare. Trebuie să acoperim anumite lucruri și cu controlele ad hoc la companii. Și ar fi foarte bine să îmbunătățim și colaborarea în Uniunea Europeană pe domeniul acesta. Pregătind uh, documentul grupului meu, eu consider că subiectul este foarte dificil și că este nevoie de multă responsabilitate din partea multora. Mulți colegi cu care am vorbit au uh, vorbit despre companiile cutie poștală care uh, um, încearcă să, um, să, de fapt, să ascundă problemele de pe piață, mai ales pentru limita de 3,5 tone. Eu zic că din prima zi trebuie să ne gândim la toate aceste probleme, pentru că eu consider că nu trebuie să permitem crearea unei uh, zone gri și de aceea să apărăm principiile care duc la un echilibru foarte bun între competitivitate și drepturile lucrătorilor. Sper că vom reuși. Mulțumesc foarte mult! Uh, raportorul din umbră de la S&D nu este aici, dar e pe drum. Iată, a venit perfect la țanc. Doamna Legner, ați venit la țanc. You can breathe for a couple of seconds. Puteți să vă trageți sufletul puțin. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte, doamna Regner care a venit. Îmi cer scuze, fără microfon. Mulțumesc. Am venit de la altă comisie repede și dacă începe puțin mai repede punctul de pe ordinea de zi e mai dificil. Vreau să vă spun următoarele. Avem aici o situație în care se creează o presiune uh, foarte mare pe um, sectorul transporturilor. Știm că în cadrul Uniunii Europene avem o piață deschisă, o piață unică. Și noi dorim acest lucru, însă baza ar trebui să fie respectarea respectarea standardelor minime europene în protecția lucrătorilor în dreptul muncii. Aceasta este baza absolută și esențială pentru a putea să folosim această piață liberă. Vreau să spun aceasta în introducere pentru că suntem conștienți că atunci când e vorba de dreptul uh, muncii, există în primul rând sisteme juridice diferite la nivel național. Noi vrem să intrăm într-o competiție nu numai a salariilor, să nu intrăm într-o competiție a salariilor și nici între sistemele juridice ale statelor membre. Iată de ce este o, avem o nevoie absolută de a respecta anumite standarde și de a le controla. Aceasta a fost introducerea mea pentru ca să pot să vă spun și care este provocarea cu care ne confruntăm. Acum ca să intrăm chiar în subiect. Este nevoie ca principial să putem să aplicăm uh, directiva detașării încă din prima zi, pentru că altfel vom submina sistemul. Aceasta este o cerință pe care o avem pentru a crea un uh, nivel uh, de egalitate, dar este foarte important ca întreaga Comisie pentru Ocupare să își păstreze baza pe care a creat-o pentru că totuși directiva pentru detașare trebuie să fie aplicare, aplicată pe domeniul transportului, așa cum am stabilit. Dacă ne gândim după aceea la condițiile de lucru, trebuie să ținem cont de puncte care există în momentul de față în Europa la, în domeniul social, plata la oră și 3,5 euro. De multe ori 15 um, ore la rând de șofat și o viață fără nicio, de fapt, nicio posibilitate de um, a dormi noaptea în afară de în camion. Deci toate aceste lucruri nu ar trebui să mai existe, trebuie de aceea să le luăm la cunoștință, să înțelegem că nu sunt lucruri care pot fi considerate demne pentru lucrătorii din Uniunea Europeană. Sectorul transportului este unul din cele mai vulnerabile sectoare și cu excepția directivei detașării vom crea o situație și mai precară pentru uh, conducătorii auto. ETF-ul, Sindicatul European, cere să nu existe nicio excepție de la directiva detașării pentru domeniul transportului. Dacă începem să lucrăm cu excepții, atunci o să avem un fel de Schweizer și vom avea un sistem care se poate dărâma foarte repede. Trebuie ca sistemul să fie văzut ca un întreg. Pentru mine e foarte important în acest context să vă spun și că nu este vorba aici de un conflict între țările care au salarii mici și cele care au salarii mari, ci e vorba de a crea condiții corecte de lucru pentru toți uh, șoferii de camion. Spun acest lucru pentru că piața transportului este deja total liberalizată și de multe ori în aceste camioane avem uh, șoferi, conducători auto care vin oricum din anumite regiuni ale Europei în care se plătesc salarii foarte mici. De aceea eu cred că obiectivul nostru trebuie să fie să eliminăm articolul 8.2 care vede excluderea transportului de la directiva detașării și din contră să aplicăm mai dur prevederile din directiva detașării cu drepturile pe care aceasta le aduce cu sine. Mulțumesc! Thank you. Uh, I will argue. give... Mulțumesc. Îi dăm acum cuvântul doamnei McIntyre. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi uh, aș dori să-i mulțumesc Martinei uh, pentru munca la acest proiect de uh, aviz. Tot lucrăm deja de ceva vreme la detașarea lucrătorilor într-o formă sau alta, deci suntem foarte familiarizați cu aceste subiecte. Eu sunt uh, mulțumită mai ales de uh, claritatea abordării uh, raportoarei noastre. Chiar salut acest lucru. Și pot să fiu de acord cu teza Martinei de la justificare, care spune că regulile care sunt uh, neclare și care nu sunt aplicate așa cum trebuie, nu duc la o mai bună protecție a lucrătorilor. Deci este foarte important să găsim un echilibru, nu doar în legătură cu aceste dosar, ci în toate uh, cele care vizează transporturile. Trebuie să ne asigurăm așadar că aceste condiții pentru lucrători sunt decente și că păstrăm libertatea operatorilor de a oferi servicii uh, transfrontaliere. Există o parte a pieței unice care încă nu a fost uh, creată într-o manieră eficientă uh, și este vorba despre uh, piața unică din domeniul serviciilor și cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când introducem reguli în acest domeniu pentru a ne asigura că nu îi lipsim de stimulente pe cei care furnizează uh, servicii. Este foarte important uh, ca companiile din estul Europei să poată să activeze în vestul Europei și invers. Chiar trebuie să limităm povara uh, administrativă pe care o punem pe statele membre, însă în același timp Chiar îmi doresc să nu creăm spațiu de manevră pentru statele membre, astfel încât uh, să poată aplica măsuri uh, protecționiste pe ușa din dos. Trebuie să fie așadar foarte clar uh, că susținem libertatea de a oferi serviciile. Cred că există um, domenii în propunerea Comisiei cu care eu una am probleme. Cred că propunerea Comisiei de a introduce solicitări suplimentare pentru statele membre uh, pentru a include anumite controle de conformitate pe lângă controlele uh, standard și controlele uh, spontane pe drum, are niște implicații pentru resursele de care dispun autoritățile naționale. Prin urmare, mi-aș dori să susțin propunerea raportoarei de a reduce poverile administrative. Cu toții cred că suntem de acord cu faptul că lex specialis este uh, un subiect foarte important și uh, că trebuie să ne asigurăm că uh, nu avem complicații în ceea ce privește noile propuneri pentru directiva cu privire la detașare. Însă cred că suntem de acord, putem fi de acord cu faptul că momentul ales uh, pentru partea legată de transport în acest dosar ar trebui să se regăsească în lex specialis. Nu ne dorim să existe un vacuum de uh, legislație, ci vrem să ne asigurăm că lucrătorii din domeniul transportului, lucrătorii detașați, uh, sunt acoperiți de lex special, specialist pe care încercăm noi să o creăm uh, acum. Uh, Um, și prin propunerea Martinei pentru acest uh, aviz. Pe ansamblu sunt impresionată de munca făcută până acum și uh, e clar că o putem uh, susține. Mulțumesc. Patrick Leric nu este aici. Nu e nimeni din partea Guengel. Terry Reinke atunci are cuvântul din partea verzilor. Dar nu, nu este în sală. Nu mai e nici altcineva care să dorească să intervină din partea verzilor. Rosa D'Amato din partea FDD. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus și raportoarea noastră, dispozițiile actuale în ceea ce privește detașarea nu sunt potrivite. S-a vorbit de caracteristicile foarte mobile ale acestui sector. De aceea, șoferii se găsesc de multe ori în situația în care nu-și pot uh, îndeplini sarcinile într-o, în condiții demne. Și uh, în domeniul acesta, imediat se ajunge la concurența neloială și nu se pot face controlele cum trebuie. Fiind dat că situația a transportatorilor nu este de fapt aceeași ca cea a detașaților din alte domenii, ca cel al construcțiilor, care, de exemplu, se duc și stau multă vreme în statul membru în care au fost detașați, trebuie să redefinim conceptul de detașare în domeniul transportului având în vedere că ea nu este un tranzit, pentru că uh, un tranzit înseamnă de asemenea că uh, iese din, uh, de pe teritoriul țării respective în prima zi chiar, dar și pentru tranzit trebuie să creăm reguli pentru ca să nu putem să permitem să fie folosit pentru cabotaj nereglementar și să fie abuzat acest concept. Trebuie să fie utilizat tahograful inteligent cât mai repede cu sistemul GNSS Astfel putem avea un control real asupra ceea ce se întâmplă pe șosea, informații despre parcurs, despre marfa uh, transportată și destinația finală. Iar apoi, din punct de vedere al mijloacelor digitalizate, numerice, trebuie să încercăm să adunăm toate datele despre ceea ce face un lucrător pentru o firmă. Aceste date ar trebui să fie accesibile în timp real pentru autoritatea muncii, care ar putea să cont- să uh, controleze și uh, salariile care sunt uh, plătite de către firme, către lucrători și momentul plății. Eu voi înainta câteva amendamente pentru a contribui la această propunere, încercând în limitele posibilului să îi protejăm pe lucrător și IMM-urile în fața concurenței neloiale. Mulțumesc! Thank you, Dominic Martin. Mulțumesc, Dominic Masta. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc Martinei pentru o muncă aprofundată, uh, desfășurată într-o manieră inovatoare. Acum, problema cabotajului. Trebuie să constatăm că deja din 2006 Comisia știa care sunt uh, principalele probleme uh, Uh, și care sunt următoarele. Condițiile de muncă pentru șoferi, uh, sarcina de reglementare pentru transportatori, um, apoi concurența neloială între transportatorii din Est și cei din Vest. Uh, comisia s-a distanțat de responsabilitățile sale în ceea ce privește protecția socială a lucrătorilor, concurența neloială și așa mai departe. Și vă reamintesc că, că uh, Uh, aceleași ore de condus uh, pe aceleași camioane uh, cu aceeași mar- marfă costă între 8 și 30 de euro în funcție de locul unde este angajat lucrătorul în Franța sau în Bulgaria, să spunem. Oricum, prețul variază pentru aceste servicii între 300 și 3000 de euro pe lună. Haideți să vorbim și despre controle. Majoritatea tahografilor nu înregistrează decât 28 de zile de date. Prin urmare, e nevoie de registrele întreprinderilor. Ea este importantă ca un reprezentant al întreprinderii să uh, fie prezent în uh, țara uh, gazdă pentru a putea evita frauda. Ne interesează și comparațiile între state, termenele de uh, Uh, condus trebuie reduse. Compatrioții noștri nu înțeleg că e nevoie de uh, trei uh, zile pentru a obține informații legate despre un camion străin care ajunge pe uh, uh străzile noastre câtă vreme la noi lucrurile nu se petrec astfel. Toate camionele sunt urmărite prin GPS, deci să nu mai vorbim despre un obiectiv de, al anului 2034 pentru schimbul de date înregistrate pe tahograf. Putem vorbi despre timp real. Apoi, știți, dorim ca aceleași reguli să se aplice tuturor de la bun început. Estimăm că nu era necesar să creăm o directivă pentru transportul rutier. Singura uh, directivă existentă în ceea ce privește detașarea lucrătorilor ar trebui să se aplice tuturor lucrătorilor, inclusiv șoferilor se poate aplica uh, eventual și zugravilor sau uh, uh zidarilor același text. N-ar trebui să complicăm administrația uh, întreprinderilor prin textele pe care le introducem. În același timp ar trebui să evităm abuzele, abuzurile. Uh, camioanele se întorc în țara de origine la finalul transportului? Este o întrebare. Apoi, se întoarce și șoferul la casă? Dacă nu, nu mai vorbim despre transport internațional, ci despre concurență neloială. În loc să existe un prag fix de 3 zile, poate ar trebui să folosim uh, datele tahografului sau ale GPS-ului care ne spun uh, unde se află uh, camionul în orice moment. Și apoi, pentru a evita concurența neloială, Uh, susținem o întoarcere odată la două săptăm- uh, săptămânală uh, a șoferului și a camionului în țara de origine. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Pirinski. Aveți cuvântul. Предвид спецификата на дейността по отношение на командироването на работещите в транспорта, В редица държави членки, включително и в България, се прилагат правила различни от общите, като това касае както вътрешните, така и международните командирани. Din, păcate, limba bulgară nu este prevăzută pentru interpretare în această dimineață, doar uh, după amiază când sosește domnul ministru. So, uh, Felicitări, spune domnul Pirinski, pe durata președinției bulgare, dar mă rog, vorbim engleză. Având în vedere aspectele specifice uh, ale um, activității detașării uh, șoferilor, și lucrătorilor din domeniul transportului, majoritatea statelor membre, inclusiv în Bulgaria, sunt reguli care se aplică și care sunt diferite de regulile generale. Iar asta se aplică atât uh, transportului intern și detașărilor interne, cât și celor de la nivel extern. Există o încercare de a acoperi uh, prin directiva 96 toate uh, uh, aspectele care țin de detașarea lucrătorilor din domeniul transportului, dar acest demers este nejustificat și mai mult de atât poate să ducă la haos în ceea ce privește transporturile rutiere internaționale. Se pot crea dificultăți pentru companii și, de asemenea, și pentru organele de control. Deocamdată, în ceea ce privește uh, cadrul pentru transportul standardizat, un camion poate în uh, decursul unei zile să treacă pe, uh, prin, pe teritoriul unui în mai multor state membre, deci nu există vreo cale rațională prin care putem să determinăm exact pentru ce perioadă de timp și cu ce documente anume uh, se va dovedi că există o neconformitate sau nu uh, cu uh, privire la dispozițiile directivei cu privire la detașarea lucrătorilor. Trebuie să ne gândim puțin și la legile statelor în care se pot găsi șoferii la un anumit moment. Prin urmare, există justificarea de a adopta sau susține propunerile făcute de uh, raportoare pentru anumite schimbări care, în mod explicit, ar uh, exclude uh, aplicarea directivei 96 uh, domeniului uh, transportului uh, uh, internațional de marfă. dar și de uh, uh, pasageri. În acest uh, caz se aplică legislația statului în care este înregistrată compania de transport. Se justifică așadar ca uh, ceea ce propune doamna uh, raportor încercește cabotajul să se aplice cu privire la detașarea lucrătorilor uh, în Europa, deoarece în acest caz, de fapt, operatorul de transport funcționează ca și participant uh, pe piața locală a țării gazdă. Încercările de a avea excepții ar crea mai degrabă posibilități pentru diverse interpretări și aplicări ale regulilor. În ceea ce privește măsurile de îmbunătățire a controlului și în ceea ce privește uh, stimularea cooperării între statele membre în efectuarea acestor controle, propunerile comisiei vin la timp și sunt justificate. Există posibilități și cazuri în care se poate manipula tahograful. Prin urmare, se justifică susținerea unei introduceri accelerate a tahografelor inteligente care asigură o mai bună conformitate cu sistemele uh, electronice și cu registrele din diverse state. În același timp, încercările făcute pentru a introduce solicitări suplimentare și documente suplimentare documente care trebuie uh, păstrate de șofer și uh, furnizate la uh, controle și aici uh, uh, includem și uh, uh, fișe de salariu sau contracte, mie mi se pare o măsură uh, disproporționată cât privește controlele care ar putea fi făcute pentru companii sau șoferi. Prin urmare, nu este logic ca la inspecțiile pe drum să se efectueze verificări care țin de fapt de competența inspectoratelor de muncă din țările unde societatea își are sediul. În acest sens, propunerile uh, raportoarei de la Baiova sunt un bun compromis pentru că aceste documente vor fi disponibile la cerere însă pot fi furnizate de reprezentantul societății în timp rezonabil, astfel încât să existe timp de traducere și legalizare, dacă este nevoie. Date fiind uh, toate aceste observații, aș sugera ca, în principiu, să susținem abordarea raportoarei și elementele indicate, precum și amendamentele corespunzătoare. Evident, voi depune și eu o serie de amendamente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, îmi pare rău că nu avem bulgară, dar ați făcut o traducere perfectă a documentului. Are cuvântul doamna Lopez Fontanie. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau doar să fac câteva observații privind detașarea lucrătorilor și voi începe cu pragul zilnic și implicațiile uh, punerii în aplicare a acestei directive. Cred că marja uh, de, acest, de trei zile nu este suficient, asta este clar, pentru că șoferii nu au suficient timp să se întoarcă în statul de origine mai ales cei care locuiesc uh, la marginea Europei. Evident, uh, asta ar crește uh, costul de exporturi și ar reduce profitabilitatea firmelor lovind IMM-urile. Cred de asemenea că ar trebui exclus și tranzitul iar în ceea ce privește numărul de zile, ele ar trebui să crească de la 5 la 7, în opinia mea, și să vorbim de zile consecutive. În sfârșit, cred că ar trebui să spunem clar ce cerințe se aplică șoferilor și firmelor de transport dincolo de aceste praguri. Pentru că nu trebuie ca uh, cifrele să fie aceleași uh, Uh, pentru ca în cazul celor care detașează un lucrător pentru o anumită perioadă pentru un anumit serviciu. Deci, uh, propunerea cu lex specialis a uh, nu e o idee atât de proastă. Mulțumesc, domnule Bach, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Este important să o felicităm pe doamna Diabalova. A oferit o bază foarte bună de lucru și sunt câteva puncte foarte importante deja menționate de ea și de o serie de colegi. Cu alte cuvinte, avem nevoie de norme clar definite, pe de o parte pentru a ușura munca inspectorilor, și, pe de altă parte, pentru a ne asigura că verificările se fac așa cum trebuie. Acest sector este unul foarte specific. Um, contextul este unul foarte complex, cabotaj, transport internațional, piețe intern, piața internă și o serie de societăți um, combină tipurile acestea diferite de transport uh, astfel încât sunt foarte greu de verificat și de inspectat. De aceea, cred eu că este foarte important ca toate amendamentele și din Comisia TRAN, unde sunt membru, să vină să îmbunătățească eficiența controlelor. E important să le susținem pe toate care au acest obiectiv. După cum a spus doamna Regner, mi-e greu să hotărăsc unde încep excepțiile și unde se opresc ele. Dacă scutești tranzitul, bine, asta nu e o problemă pentru Luxemburg, de pildă, pentru că tranzitul acolo durează o jumătate de oră. Dar, în cazul statelor membre mari, tranzitul reprezintă o adevărată problemă. Și dacă îl tregi la scutiri, lucrurile se complică. Cred așadar că trebuie să ne concentrăm și pe concurența neloială. Unde apare ea? Această concurență neloială e ceva ce trebuie um, abolit. Și dacă vorbim despre excepții de la directiva generală, trebuie să ne amintim că s-ar putea crea un vid juridic, astfel încât eu sunt pentru a lăsa acest sector în directiva generală, ținând însă seama de specificitățile sectorului. Mulțumesc frumos, spune doamna președintă. Doamna Moran Șortia are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Iată, lucrăm zi și noapte pe problema lucrătorilor detașați, fie că vorbim de un sector, fie că vorbim de altul. Voiam să-i mulțumesc uh, Martina Jabalova pentru munca sa. E o muncă foarte dificilă aceasta de adaptare a directivei privind detașarea uh, în cadrul acestei lex specialis uh, la sectorul transporturilor. Am puncte comune cu Martina Jabalova și cu propunerea sa. În primul rând, în ceea ce privește importanța aplicării statutului de detașare operațiunilor de cabotaj. Cabotajul reprezintă o adevărată concurență pentru uh, societățile locale și trebuie pe piața internă ca societățile să joace cu aceleași norme atunci când vorbim de remunerare, astfel încât salariații să poată beneficia de aceleași drepturi. Aceasta reprezintă o bază a respectării principiului dorit de uh, Jean-Claude Juncker, de partide politice și așa mai departe. Uh, salariu egal pentru muncă egală în același tip de sector. Sunt de acord și cu ideea că detașarea nu trebuie să se aplice operațiunilor de tranzit dacă nu există operațiuni comerciale pe teritoriul statului membru. Pentru că nu vorbim de concurență directă, dar știm foarte bine că nu întotdeauna se întâmplă așa și că există operațiuni amestecate, combinate și acolo controlele devin dificile. Și ne trezim în, uh, unghiuri de, în, în conuri de umbră. În ceea ce privește transportul internațional acum, aici nu sunt de acord cu raportoarea pe care o respect foarte mult de altfel. Însă, ea dorește să excludă aceste operațiuni din statutul de detașării. Dacă în țară se efectuează o operațiune comercială, trebuie ca normele să fie aceleași pentru toate întreprinderile și drepturile să fie aceleași pentru toți salariații. Acesta este obiectivul revizuirii directivei privind detașarea și trebuie să rămână și obiectivul lex specialis, chiar dacă vorbim de un sector specific. Statutul detașării este cel care permite această egalitate de tratament și este ceva fundamental. Aceasta este Europa socială, baza. Trebuie așadar ca statutul uh, detașării să se aplice și operațiunilor de transport internațional. Comisia propune un termen de trei zile înainte de aplicarea statutului. De, salutăm dorința Comisiei de a găsi un compromis, dar uh, ne îngrijorează dificultatea punerii în aplicare a acest, a acestei măsuri. Ar fi mult mai simplu ca statutul de detașării să se aplice din prima zi. Orice altă explicație este fără bază, pentru că toată lumea în această sală, toată lumea știe că tahografele ne dau tot imediat. Deci, chiar în teren avem toate informațiile necesare grație acestor tahografe care sunt instalate pe toate camioanele și atunci nu e niciun motiv să amâni până la calendele grecești această problemă a utilizării unor mijloace pe care ți le pune la dispoziție tehnologia. Apoi, în ceea ce privește tranziția și aplicarea normelor. Câtă vreme nu există lex specialis, și eu vă reamintesc că lucrăm pe această directivă de 22 de luni, uh, doamnă. Știți foarte bine asta, doamnă președintă. Prin urmare, lex specialis, începem să lucrăm la ele. Dar vom reuși oare să o finalizăm înainte de alegerile europene din 2019? Cine poate garanta asta aici? Nimeni. Avem nevoie de un text solid. Poate vom reuși, dar poate nu. Și atunci, ce se întâmplă dacă lex specialis nu este pusă în uh, aplicare înainte de alegerile din 2019? Ce se va întâmpla cu noi după 2019? Când vom fi finalizat acest dosar? Trebuie să vă spun, doamnă președintă, cunoașteți poziția mea pe acest subiect. Să fim foarte rezonabili, asta zic eu și până în momentul votării lex specialis, trebuie ca directiva pentru, revizuită privind lucrătorii detașați să fie cea care se aplică sectorului transporturilor și nu directiva din 1996, care datează dintr-o vreme când Europa avea 15 state membre și uh, diferențele salariale mergeau de la 1 la 3, pentru că nu mai sunt lucrurile așa astăzi. Da, pentru legea specialiști, dar în timp ce uh, o așteptăm să avem o situație clară care să facă posibile controlele. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Moran Chartier. Urmează uh, pe lista mea de vorbitor domnul Calvei Chambon, uh, dar el nu este aici, așa că trecem mai departe la doamna Șoidrova. Mulțumesc. Um, am și eu un punct de vedere vis-a-vis -vis de proiectul uh, de raport. Eu personal susțin propunerile raportoarei în ansamblul său și am și propuneri de amendament. Prima parte pe care o vom uh, modifica se referă la uh, acești uh, șoferi. Mi se pare ceva pozitiv, pentru că uh, trebuie să ne gândim și la siguranța șoferilor, la condițiile lor sociale uh, și la controle. Și în această dezbatere văd că nimeni nu pune la îndoială faptul că ne dorim o cooperare transfrontalieră mai eficientă, ne dorim controle mai eficiente și cred că în propunerea acest lucru este foarte clar. În a doua parte ce se concentrează pe normele sectoriale, aici trebuie să spun că sunt puțin dezamăgită, fiindcă Comisia a recunoscut clar și așa am făcut-o și noi în dezbaterea privind directiva uh, de, privind detașarea uh, lucrătorilor, că avem nevoie de o lege specială, un lex specialis, o legislație specifică pentru domeniul transporturilor. Și, în acest sens, această propunere se uh, limitează la doar trei zile, la un termen de doar trei zile. Dezbaterea, așadar, se va referi în special la acest termen de trei zile. Însă noi trebuie să vedem cum se calculează și ce va însemna acest termen pentru întregul sector. Oricum ar fi, eu sunt pentru prelungirea acestui termen. Astfel uh, se vor putea realiza transporturile internaționale și în acest sens vor merge amendamentele mele. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul Balas. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, să nu confundăm, confundăm niște lucruri. Munca unui șofer este dublă. E transportul în sine plus operațiunile comerciale, încărcare, uh, descărcare și așa mai departe. Iată, două lucruri diferite. La primul punct, cred că doamna Iabalova a lucrat foarte bine, mai ales în ceea ce privește cabotajul. Și da, vis-a-vis -vis de cabotaj, aici vorbim clar de operațiuni comerciale și avem nevoie de o legislație clară care să se aplice lucrătorilor detașați, fiindcă această normă permite o armonizare a normelor sociale, astfel încât să se evite da, dumpingul social. Apoi, în ceea ce privește transportul internațional, trebuie să lămurim ce ține de transport în sine și ce ține de operațiunile comerciale. Și aici cred că trebuie să putem face uh, diferența între cele două. Atunci când un șofer traversează doar o țară, să îi se aplice, uh, nu are niciun sens să îi se aplice normele sociale ale țării respective. În schimb, dacă lucrează și la încărcare și la descărcare în țara respectivă, atunci vorbim despre o operațiune de uh, lucru care trebuie să se aplice aceleași norme sociale. Uh, Știm foarte bine că pentru a putea face acest lucru avem nevoie de tahograf, s-a zis de sute de ori. Deci avem mijloacele tehnice, lipsește doar voința politică. Și dacă ne gândim la aceste noi tahografe inteligente care pot să facă acest lucru, revin la această idee. Avem nevoie doar de voință politică, pentru că altfel nu putem reglementa social sectorul transporturilor și închei cu două observații. Prima se referă la termene. Într-adevăr, aici uh, doamna Moran Chartier are dreptate. Nu trebuie să existe un vid uh, juridic. Câte vreme nu există o lex specialis clar, votată, trebuie ca șoferii să fie acoperiți uh, și să li se aplice noua legislație privind uh, detașarea. Altfel, uh, va exista o diferență clară între șoferi și toți ceilalți lucrători, care cred chiar că ar fi atacabilă juridic. În al doilea rând, uh, colegul de la Frontul Național chiar m-a șocat mai devreme. De ce? Dumneavoastră v-ați luptat și aveți dreptul împotriva întregii legislații care încearcă să armonizeze social condițiile lucrătorilor considerând că el, asta nu ține de Uniunea Europeană și că trebuie să se facă, să se facă doar la nivel național. Vă respect opinia, chiar dacă nu este aceeași cu a mea. Iar astăzi folosiți argumentul legislației uh, pentru lucrătorii detașați, care este formidabilă, uh, pentru a spune că ce a făcut doamna Jabalova nu merge suficient de departe. Aici este o contradicție pe care într-o zi tot va trebui să o lămuriți. Mulțumesc foarte mult. Eu spun uh, să trecem acum mai bine direct la următorul punct de pe ordinea de zi. Și raportor aici este domnul Bach. Am uitat pe cineva? A, ah, am cer scuze, sigur. Doamna de la Baiova, bineînțeles. Cred că cel mai bine este să reveniți asupra subiectului, dar oricum voi vorbi și la celălalt punct. Vreau doar să reacționez la câteva puncte pe care le-au menționat colegii. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru contribuții, pentru că cred că e foarte interesant să auzim diferite puncte de vedere. Eu voi uh, ține cont de ele atunci când voi elabora compromisurile și mă bucur foarte mult să pot uh, să lucrez cu raportorii din umbră pe ele. Sunt multe declarații cu care sunt de acord și multe cu care nu sunt de acord. Nu vreau să clasific pe două categorii pentru că nu are niciun sens. Aș vrea doar să vă amintesc două lucruri. În primul rând, Evelyn Regner. Vreau să vă amintesc că la comisie am votat pentru directiva pentru detașarea lucrătorilor care consideră că aspectele de transport trebuie să fie acoperite de lex specialis. Am votat în considerentul 10 și aceasta este ceea ce s-a întâmplat în Parlament și la Consiliu. Iată situația cum este. Nu am spus că nu dorim în comisie așa ceva pentru că am votat. În al doilea rând, ceea ce cred cu adevărat este că trebuie să ne gândim și la acest instrument din diferite perspective și de aceea am făcut această, această propunere de aviz care e clară și simplă pentru că ne uităm la problemă din mai multe perspective. Ați văzut cu toții care e problema și ați spus-o de fapt, care e problema pe care vrem să o abordăm? Vrem să abordăm concurența neloială. Aceasta e una din probleme. Vrem să evităm abuzurile vrem să evităm um, și uh, birocrația exagerată pentru companii, mai vrem să evităm și puncte care de obicei creează concurența neloială, cum ar fi aspectele legate de conducătorii auto, așa cum a zis și domnul Bach înainte. Însă um, aceasta creează, de exemplu, uh, concurența neloială sau cabotajul. Și dumneavoastră ați uh, spus același lucru. Eu zic că suntem de acord care este problema și ce vrem să rezolvăm. Eu vroiam doar să vă spun că există o logică un pic diferită în avizul meu. Vroiam să trec de la logica numărării de zile, pentru că știți cât de încăpățânați suntem cu toții. Dacă începem să ne certăm pe numărul de zile, cineva vrea 3, cineva vrea 5, alții 20, alții nelimitat, nu o să reușim niciodată să ieșim din asta. Logica este că trebuie în primul rând să identificăm problemele, apoi Trebuie să definim ce este transportul internațional, să găsim uh, un echilibru și sunt de acord că trebuie să găsim acest echilibru între protecția lucrătorilor și uh, libertatea de uh, operare a serviciilor. Deci haideți să ne uităm la perspectivele diferite. Dacă schimbăm regulile, creăm prea multă birocrație pentru uh, companii, nu vom avea controle uh, decât exagerate, nu o să reușim să rezolvăm situația și în câțiva ani o să revenim aici pentru a discuta despre subiect. Aceasta încercam să fac, să schimb perspectiva. Nu e vorba de numărul de zile, nu e vorba de unul care vrea trei, altul care vrea șapte zile, ci e vorba ce vrem să facem pentru piața unică. Și ultimul comentariu pe care vreau să-l fac și mulțumesc uh, Elizabeth pentru că l-a făcut și dumnea ei Intrarea în vigoare. Am spus încă de la început în introducere că e foarte important. Trebuie să avem grijă. Vreau să vă rog pe toți care lucrăm la toate dosarele să avem grijă cum abordăm punerea în aplicare atât la revizuirea directivei uh, lucrătorilor detașați, dar și la Lex Specialis. Și da, doamnă președinte, voi vorbi din nou, pentru că sunt raportor din umbră la celelalte două rapoarte, dar eu cred că sunt interconectate, de aceea trebuie să avem grijă cum le conectăm și cum vedem această logică împreună. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Calendarul este și el foarte interconectat între aceste subiecte. Termenul de depunere al amendamentelor este pentru acest raport 30 ianuarie, apoi considerarea amendamentelor uh, va avea loc tot atunci. 27-28 martie votul în Comisia Empl și votul la TRAN în 15 mai. Și veți vedea că avem același uh, calendar pentru următorul punct de pe ordinea de zi și vom intra imediat în acest următor punct pentru că e foarte strâns legat și dau cuvântul domnului George Bach, care este raportor. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să constat încă de la început că propunerea comisiei conține câteva puncte foarte bune. De exemplu, o colaborare mai bună între autoritățile administrative și o îmbunătățire și a schimbului de informații. Foarte important este și să stabilim că timpul de odihnă de 45 de ore nu ar trebui să se petreacă în cabină. Aceasta a spus și Curtea Europeană de Justiție pe 20 decembrie în sentința sa. Dar și ideea că um, șoferul să poată să meargă acasă în mod regulat este de salutat, însă nu este precizat în um, propunerea comisiei ce înseamnă așa ceva. Iată de ce eu am propus o definiție a casei, între ghilimele, pentru ca să se țină cont de sediul, adică de reședința șoferului și nu de um, sediul întreprinderii. Aș vrea să spun și că regulile actuale în ceea ce privește perioadele de odihnă sunt în regulă dacă sunt aplicate cum trebuie și nu trebuie de aceea să fie uh, modificate. Iată de ce am propus ca normele actuale să se mențină privind perioadele de conducere și timpul de repaus. Am încercat și să mă uit la punctele pozitive și să le aduc sub aceeași umbrelă în ceea ce privește condițiile de lucru ale conducătorilor și îmbunătățirea automată a securității rutiere fără a tăia din flexibilitatea întreprinderilor, ceea ce înseamnă că vehicule utilitare ușoare sub 3,5 tone care operează în afară unei raze de 100 km să cadă de asemenea sub această incidență. În același timp, aceste um, aceste vehicule utilitare, după cum spuneam, trebuie să opereze în afara unei raze de 100 de km de la sediul întreprinderii, pentru ca întreprinderile care operează numai local să nu poată fi pedepsite. În legătură cu regulile de astăzi, eu salut uh, în propunerea Comisiei compensarea pentru o perioadă de odihnă mai uh, redusă doar dacă s-a îndeplinit timpul de repaus săptămânal normal de 45 de ore. Ceea ce înseamnă că maxim după 5 săptămâni trebuie să aibă loc un timp de odihnă de 66 de ore și a, sau un timp prelungit de 45 de ore sau mai mult care ar trebui să se desfășoare la locul uh, său de reședință sau un alt loc cu uh, care să fie ales de către șofer și să facă parte din viața sa privată. Cred că este foarte realist să cerem din partea întreprinderilor să organizeze activitatea conducătorilor auto astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să se întoarcă la locul lor de domiciliu la 5 săptămâni uh, maxim. Altă idee este care este data Uh, de la, sau care sunt uh, parametrii de la care un vehicul trebuie să aibă tahograf inteligent. S-a făcut referire și la alte rapoarte înainte cât de important este acest uh, instrument, tahograful. Vorbim aici de o revoluție tehnologică, o digitalizare care va putea să fie introdusă și în acest domeniu și totuși ne trebuie foarte mult timp pentru ca să instalăm acest tahograf digital, văd deja în 2019 ar trebui să se introducă această procedură, să fie instalat, deci, și să fie parte din legislație, însă regulamentul actual prevede 15 ani perioadă de tranziție. Eu propun să se scurteze perioada la, 20, la 5 ani. În contextul eliminării sarcinilor administrative pentru întreprinderi și pentru organismele de control, uh, Trebuie văzut această măsură pentru că li se va asigura certitudine juridică și simplitate. Un alt punct important e întărirea articolului care prevede că o întreprindere nu poate să-i plătească salariu în funcție de uh, cantitatea mărfurilor transportate sau kilometrii parcurși, nici în formă de premiu sau uh, suplimente la salariu. Până acum această interdicție nu este aplicată decât când plata reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră, ceea ce nu prea se poate controla și nici nu s-a controlat până acum prea mult, astfel încât întreprinderile folosesc această formă de remunerare. Mă bucur de colaborarea cu raportorii din umbră și sper să avem o colaborare fructuoasă pentru mine este important să stabilim uh, un semnal clar și sper să ajungem la un rezultat bun pentru lucrători, pentru întreprinderi, pentru autoritățile de control, dar și pentru uh, securitatea rutieră. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Bach. Uh... Mulțumesc, domnule Bach. Iar acum vom trece la raportorii din umbră. Domnul Christensen are cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ca remarcă generală aș dori să spun în primul rând că dacă nu suntem gata să facem o îmbunătățire în domeniul transportului la forța de muncă, nu vom putea să creăm un sector al transportului care să fie atractiv și să atragă persoane calificate pe viitor. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest uh, dosar, domnului Bach, pentru că eu cred că a lucrat foarte bine până acum la el și raportul este de succes. Pot să vă spun că sunt de acord cu majoritatea amendamentelor care au fost propuse. Pe multe subiecte eu voi face și amendamente care merg în aceeași direcție ca cele de până acum. Însă sunt câteva puncte la care aș dori să mergem puțin mai departe decât domnul Bach. Voi menționa două dintre ele acum. Trebuie să se implementeze cât mai repede tahograful inteligent Tahograful inteligent este chiar important pentru punerea în aplicare a acestor reguli și nu văd niciun motiv pentru care el să nu fie implementat complet până în 2024. Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că lucrătorul este plătit și pentru drumul către casă, pentru ca să nu fie abandonat pur și simplu în altă țară decât cea natală. Și ca să închei, eu cred că putem să întocmim anumite compromisuri foarte puternice pe dosar care va îmbunătăți uh, situația pe șoselele Europei și siguranța lucrătorilor și mă bucur să colaborez cu ceilalți raportori. Vă mulțumesc. Domnul Șlotovski de la ECR are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Bach pentru că a pregătit raportul de aviz. Suntem cu toții de acord că transportatorii uh, rutieri uh, și conducătorii auto sunt o categorie aparte și trebuie să ne asigurăm că ei sunt odihniți, pentru că altfel nu vor putea conduce în siguranță. Trebuie totuși să ne amintim că acest sector este foarte sensibil în fața multor sarcini administrative care se traduc în uh, costuri mai mari și uh, o constrângere mare de timp. Domnul Bach a notat că există prea puține locuri de parcare, de exemplu, peste tot în Europa pentru șoferi. În conformitate cu studiul uh, unei asociații germane, pentru gestiunea locurilor de parcare, în Germania lipsesc 31.000 de locuri de parcare, ceea ce arată că o să dureze mai multe decenii, probabil, pentru a asigura numărul necesar de locuri de parcare în întreaga Europa. Aceasta înseamnă, la rândul său, că nu vom putea aștepta mai multe decenii pentru a rezolva problema și până introducem uh, reguli corecte posibilitatea de a te odihni săptămânal în cabina șoferului este totuși necesară. E important mai ales uh, pe parcursurile de lungă durată, pentru că șofatul pe durată și pe distanță lungă e necesar și el pentru piața internă. Nu trebuie să fie prima alegere dormitul în cabină, dar trebuie să fie o opțiune pe care să rămână valabilă. O altă idee este perioada maximă pe care un șofer poate să o petreacă pe șosele și obligația de a se întoarce acasă pentru a putea să-și uh, îndeplinească perioada de odihnă de peste 45 de ore. Raportorul a modificat semnificativ propunerea comisiei. Singurul punct negativ a fost, după părerea mea, obligația de a te întoarce acasă după trei săptămâni din perspectiva unor state perifer, la, de la periferia Uniunii, e mai dificil să planifici uh, călătorii așa. Poate șase săptămâni consecutive ar fi o soluție mai potrivită, iar uh, șoferul ar trebui să poată alege liber unde să-și pestreacă um, odihna. Altă chestiune importantă este aplicarea regulilor uh, pentru vehicule utilitare de sub 3,5 tone care sunt folosite mai ales de IMM-uri, ceea ce înseamnă o sarcină administrativă pentru ele și o creștere a costurilor de a avea o afacere proprie, ceea ce e o mare problemă. O altă chestiune gravă este scurtarea perioadei în regulamentul 169 pe 2014 cu privire la tahograful inteligent. Acordul la care am ajuns era un compromis diferit și este greu de înțeles încercarea de a schimba așa ceva. Experții arată că aceste aparate nu rezolvă toate problemele și costurile instalării unui tahograf arată o provocare foarte mare, mai ales pentru companiile mici. Eu consider, deci, că încercarea de a schimba propunerea Comisiei în acest sens nu este justificată. Îl susțin însă pe domnul Bach când spune că problema reală pe care trebuie noi să o rezolvăm pentru ca sectorul să devină mai sigur și mai atractiv este lipsa locurilor de parcare și lipsa unor uh, cazări adecvate pentru șoferi. Va dura ani de zile pentru a schimba așa ceva. O schimbare radicală a regulilor la începutul procesului ar însemna o sarcină prea mare pentru companii, mai ales din țările de la periferia Uniunii, pentru că până la urmă costurile vor trebui să fie plătite de către firme și vor fi transferate, deci, clienților într-un târziu. Eu uh, voi înainta amendamente în acest sens și sunt convins că, în ciuda diferențelor, vom găsi un acord. Thank you. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, și atunci să trecem mai departe. Uh, yes, it's, uh, uh... Da, Martina. Da, ce surpriză eu din nou. Mar- noul tău, numele tău e peste tot. E bine să fie interconectate dosarele și să fie aceleași persoane. Mulțumim foarte mult domnului Bach pentru uh, proiectul acesta de aviz. Eu zic că e foarte bine ceea ce a propus dumnealui. Obiectivul nostru ar trebui să fie să adoptăm reguli care să poată fi implementate, dar să poată și să funcționeze în practică. Aceasta este ceea ce ne uh, trebuie neapărat să se întâmple. Mă bucur, domnule Bach, că ați vorbit despre îngrijorările legate de dormitul în cabină și alți colegi au vorbit despre ele. Dumneavoastră ați spus în avizul dumneavoastră că nu avem infrastructura necesară. Cred că Până nu avem această infrastructură, e nerealist să interzicem dormitul în cabină. Nu putem să recomandăm, de fapt, um, o facilitare a dormitului în afara cabinei, adică trebuie să avem mai întâi infrastructura pentru a putea recomanda ceva alternativ, după părerea mea. Sunt foarte bucuroasă și să văd modificări în proiect în ceea ce privește întoarcerea la rezidența principală a lucrătorului, care mi se pare mult prea strictă în propunerea comisiei. Deci conducătorul auto trebuie să poate să se întoarcă la o locație pe care o dorește sau unde dorește să trăiască sau să fie, dar nu trebuie să fie obligația companiei să ramburseze costurile către o locație anume, sigur, către vacanță, de exemplu, dar să poată să aleagă totuși locul unde vrea să trăiască. Deci, trebuie să discutăm uh, definiția casei sau reședinței, dacă e vorba de reședința permanentă a lucrătorului sau locul în care este, își are sediu compania. Eu zic că ar trebui foarte atent să ne uităm la acest lucru. Sunt mai puțin convinsă că schimbarea domeniului de aplicabilitate către vehiculele utilitare ușoare ar fi o chestiune bună, dar în reuniunile raportorilor din umbră o să putem discuta de aceasta. Și în final, eu cred că e nevoie de mai multă flexibilitate și un calendar mai realist în ceea ce privește orele de condus și timpii de odihnă și de repaus pentru lucrători. Eu zic că trebuie mai multă coerență și în abordarea comisiei și înainte să introducem uh, o perioadă fixă de timp pentru uh, de trei săptămâni, cum a propus uh, Comisia pentru întoarcerea acasă, după aceea, eu zic că ar trebui să găsim coerență și să mergem pe patru săptămâni. Eu sunt bucuroasă însă să colaborăm și sper să coordonăm bine toate dosarele. Mulțumesc! Thank you. Paloma López Permeio, the floor is yours. Gracias, Presidenta. Doamna Paloma uh, López Permeio. Mulțumesc, Doamna președinte. Mai întâi aș dori să îi mulțumesc, doamne raportor, pentru munca sa la acest aviz. După ce am parcurs propunerea, aș dori să spun că sunt uh, de acord în mare măsură cu ceea ce a propus domnul Bach. Însă mi-aș dori să se aprobe încă câteva elemente. Cred că este esențial să consolidăm uh, conformitatea cu regulamentul actual în ceea ce privește pauzele și uh, odihna consolidând sancțiunile existente și asigurând o mai bună respectare a legilor uh, în vigoare. Trebuie să reformăm sistemul actual de uh, distribuție a timpului de odihnă și a timpului de uh, conducere, așa cum s-a sugerat. Lucrurile funcționează așa cum sunt în acest moment Șoferii se pare că sunt mulțumiți. Uh, s-a organizat și o consultare publică și nimeni nu a menționat faptul că această perioadă de două săptămâni ar trebui schimbată cu una de patru. De asemenea, trebuie să există conformitate cu regulamentul pentru ca cele 36 de ore de odihnă să fie petrecute în afara cabinei camionului, uh, într-o, în condiții adecvate de uh, cazare, la hotel sau acasă. Trebuie să existe și uh, spații de odihnă sigure, unde să existe cele mai bune facilități la dispoziția șoferilor. De asemenea, trebuie să definim și conceptul uh, de uh, casă de cămin, care trebuie să se afle în țara de origine a șoferului, nu la cartierul general al companiei. De asemenea, trebuie să spunem că costurile întoarcerii acasă a șoferului ar trebui acoperite firește de către companie. Trebuie să îmbunătățim conformitatea cu acest regulament și uh, pentru asta credem că trebuie să punem în aplicare cât de repede uh, tahografele inteligente. Trebuie să ne asigurăm așadar că există astfel un control mai bun a perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă, câtă vreme și a distanțelor acoperite prin transportul internațional. Acestea sunt propunerile noastre, dar aș dori să spun că, pe ansamblu, suntem de acord cu avizul care ne-a fost prezentat de către domnul raportor. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Lambert, din partea verzilor, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Pore, vorbesc în numele raportorului noastre din umbră, doamna Carimadeli. Dânsa spune că în numele grupului nostru am dorit să mulțumim domnului raportor pentru munca sa uh, excelentă. Proiectul de aviz uh, demonstrează că am înțeles urgența uh, situației și dimensiunea problemei dacă nu luăm nicio măsură. Ceea ce este clar din, uh, din propunerea raportorului este că trebuie să stabilim niște uh, reguli și, cum au spus și alții, niște reguli concrete și eficiente care să poată fi ușor aplicate și controlate. Astfel, uh, susținem dorința uh, dumneavoastră de a merge mai departe în ceea ce privește digitalizarea sectorului. Tahografele digitale trebuie folosite cât se poate de uh, curând, pentru că, până la urmă, vorbim despre controlarea legislației, dar și despre siguranța rutieră pentru toată lumea, nu doar pentru șoferi. De asemenea, susținem și propunerea dumneavoastră de a extinde domeniul de aplicare al textului și la camionete mai ales pentru că multe dintre acestea ajung să înlocuiască vehiculele uh, grele. Și faptul că ele nu mai sunt acoperite de legislație ni se pare revoltător. De aceea trebuie să intervenim noi aici. Trebuie să putem să uh, îi uh, acoperim pe uh, șoferii care conduc astfel de vehicule în raza uh, de acțiune descrisă de uh, regulament. Firește, ne interesează și timpul uh, de odihnă săptămânal. Uh, E adevărat că uneori lipsește infrastructura necesară pentru a garanta o cazare de calitate pentru șoferi, dar uneori lipsesc și aranjamentele practice pentru ca acești șoferi să poată să se întoarcă acasă sau să meargă acolo unde cred că se pot odihni. E într-adevăr uh, o problemă cea a uh, șoferilor nomazi care nu ajung acasă cu săptămânile sau uh, lunile, iar scopul nostru ar fi acela de a proteja peste tot lucrătorii în Europa de exploatare. Vom face, prin urmare, uh, asta prin amendamente pe care le vom înainta raportul dumneavoastră. Mulțumim! Mulțumesc, Rosa D'Amato. Yes. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, în legătură cu timpul de condus și de repaus. Dacă intervenim în acest domeniu, înseamnă să îi protejăm mai bine pe profesioniștii din acest sector și deci înseamnă o siguranță rutieră mai bună. Din acest motiv aș dori să contribui și să încerc să modific această propunere pozitiv. Introducerea tahografului inteligent care permită o trasabilitate în timp real ar fi uh, o idee foarte bună și ar însemna o mai bună idee generală asupra perioadelor de șofat, de repaus și de întrerupere. Pentru aceasta e nevoie să reducem uh, timpul până la care va fi obligatoriu instrumentul tahografului inteligent. Trebuie apoi să atribuim atenție deosebită și timpului de repaus, ținând cont de faptul ca uh, lucrătorul să poată să se întoarcă acasă mai repede decât este prevăzut acum. Trebuie și să încercăm să avem infrastructura deosebită, necesară, uh, sanitară și de odihnă pentru ca să putem uh, să permitem acestor șoferi să se odihnească și în altă, în altă parte decât în cabină iar ei pot să decidă dacă după aceea doresc să folosească această infrastructură sau vor să doarmă în cabină. Trebuie să încercăm să elaborăm o structură mai puțin uh, greoaie și avem obligația de a le facilita profesia acestor transportatori. Acestea vor fi ideile din amendamentele pe care le voi înainta în următoarele zile. Mulțumesc! Thank you, Mr. Dominic Marta Mulțumim, domnul Dominic Marta Mulțumesc, domnul președinte. Firește, timpul de conducere și timpul de repaus uh, al șoferilor, e bine, aici suntem de acord uh, cu propunerea raportorului a domnului Bach pentru că uh, ne interesează și perioadele care vor fi acoperite de tahografele digitale. Vreți să puneți capătele excepțiilor pentru uh, camionete uh, cu uh, greutate sub 3,5 tone și pentru că doriți ca întreprinderile să organizeze munca lucrătorilor astfel încât uh, uh acesta să aibă posibilitatea de a se întoarce la uh, locuința sa sau la un alt loc uh, de odihnă pe care și-l uh, alege pentru o perioadă de 45 de uh, ore și cu un timp de uh, repaus săptămânal uh, redus. Deci, vă reamintesc că Raportul nu precizează clar obligația întreprinderilor de a acoperi uh, cheltuielile de cazare uh, sau de uh, călătorie legate de această pauză săptămânală a șoferilor. Și adaug faptul că această pauză trebuie luată, cum s-a spus, în afara cabinei, deci fie într-un hotel, fie la domiciliu. Și pentru a încheia, salut uh, revizuirea um, definiției timpului de pauză, căci ea ar putea contribui uh, la eliminarea cabotajului permanent care ne uh, ucide întreprinderile și locurile de muncă. Mulțumesc! Mulțumim! Mai sunt și alți colegi pe o altă listă. Doamna Lopez Fontani. Intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să spun că domnul George Bach uh, a făcut o treabă minunată. De fapt, trebuie să spun uh, că împărtășesc o mare parte dintre elementele care se regăsesc în raportul dânsului și mai ales uh, faptul că se prevăd anumite zone de uh, repaus care să fie adecvate pentru șoferi. Deocamdată lucrurile nu stau așa. Apoi, Uh, interzicerea uh, odihnei în cabină, mi s-ar putea părea un uh, aspect excesiv dacă nu există alternative realiste. E destul de dificil să punem asta în practică. Ar trebui să um, prevedem până la urmă o perioadă de timp pentru înființarea unor facilități adecvate pentru odihnă. Apoi, în ceea ce privește camionetele, uh, care acționează într-un perimetru de 100 de kilometri uh, uh, de uh, reședința șoferului. De exemplu, în Spania, la Saragossa, există o întreprindere care este situată în centru și care în acest moment ar putea fi luată în calcul în ceea ce privește această directivă chiar uh, dacă acționează doar în cadrul uh, acestei provincii. Există și transport local și regional care uh, folosește camioane cu o greutate mai mică de 3,5 tone. Poate ar trebui să discutăm atunci și despre aceste aspecte, pentru că și aici am putea până la urmă vorbi despre transport internațional. În ceea ce privește tahografele inteligente, da, acestea trebuie să înceapă să funcționeze cât se poate de repede. Mulțumesc! Domn Pirinski. Mulțumesc, domnul președinte. Mă alătur celor care l-au felicitat pe domnul raportor pentru munca sa și uh, împărtășesc opiniile lor că această uh, activitate a fost una excelentă. Foarte succint patru aspecte. Primul are de-a face cu perioada de referință pentru calculul uh, perioadei de odihnă săptămânale ar fi bine să susținem propunerea raportorului uh, de a uh, păstra perioada activă de două săptămâni, uh, nu cea de patru propusă de comisie. Și asta pentru că perioada de două săptămâni oferă o garanție mai bună pentru protecția lucrătorilor, căci se limitează această flexibilitate la două săptămâni în care uh, ei pot să aleagă dacă se odihnesc sau nu. O perioadă de patru săptămâni oferă posibilitatea de a găsi noi căi de încălcare a legii și de uh, exploatare a lucrătorilor. De asemenea, uh, păstrarea perioadei de două săptămâni nu va necesita o reorganizare din partea companiilor uh, care se implică în activități de transport, din moment ce există um, calendare bine stabilite și rute uh, prestabilite. Apoi, în ceea ce privește vehiculele sub 3,5 tone și aplicarea acestui regulament și la ele, e bine, mi se pare că nu se justifică. Și asta pentru că nu prea pot să desfășoare activități de transport uh, cu camioane uh, la nivel internațional uh, cu vehicule de 3,5 tone. Dacă există îngrijorări legate de încălcarea acestor prevederi, cu siguranță sunt căi prin care putem să limităm problemele fără să intrăm în acest regim general. Apoi, în ceea ce privește uh, cheltuielile uh, pentru ca șoferul să se întoarcă acasă și organizarea activității șoferului astfel încât aceștia să se poată întoarce tot la a doua săptămână, ei bine, eu cred că propunerea are niște uh, merite și ar merita sprijinită. Există un impact social favorabil aici? Ar trebui să existe posibilitatea, așadar, cum propune și domnul raportor, să se asigure reîntoarcerea șoferului uh, acasă sau uh, la o altă adresă aleasă de uh, șofer. Și apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare a uh, tahografelor uh, digitale până la sfârșitul lui 2021, e o inițiativă care trebuie susținută. Nu există motive pentru a întârzia uh, o astfel de introducere. Argumentele care spun că asta uh, ar costa nu sunt bine primite pentru că costurile sunt marginale în raport cu valoarea vehiculului catare și a echipamentului uh, uh, de care uh, aceste vehicule dispun. Noile modele de uh, camioane deja au integrat uh, un trahograf uh, digital la bord. Acestea erau câteva dintre aspectele pe care doream să le subliniez. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Sandal. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să îl felicit pe uh, raportor uh, pentru munca sa. Vreau să îi transmit uh, sprijinul în legătură cu trei aspecte esențiale. Primul este legat de interzicerea timpului de repaus în cabină, apoi cel de-al doilea punct vizează folosirea tahografelor digitale pentru toate vehiculele începând cu 2019 uh, sau în orice caz într-un termen rezonabil. Există anumite termene care sunt propuse de uh, comisie și care sunt prea lungi. În cele din urmă, cel de-al treilea punct, e bine, cred că uh, trebuie să acoperim vidul juridic care există pentru vehiculele utilitare ușoare chiar uh, trebuie să fie incluse uh, în acest uh, dispozitiv al pachetului legat de transport. Acest lucru este important pentru securitatea rutieră, este important pentru condițiile de lucru ale șoferilor și, de asemenea, și pentru limitarea situațiilor de concurență neloială. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Bach, doriți să mai adăugați ceva? Ja, ich möchte vielleicht zu ein paar Punkten Stellung nehmen, wenn Sie mir erlauben, Frau Vorsitzende. Dacă îmi permite doamnă președinte, vreau să reacționez la anumite puncte. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru recunoaștere. Mă gândesc aici la introducerea tahografului. Cred că există unitate că ar trebui să mergem repede mai departe cu acest subiect. În legătură cu lipsa de locuri de parcare, eu zic că ar trebui să ne gândim la introducerea uh, eurovinietei, de exemplu, pe care am avut-o în, deja discutat-o deja în uh, directivă și că e nevoie însă să se facă investiții și împreună cu statele membre. Există reguli că camioanele, de exemplu, să nu iasă de pe autostradă, deși în apropiere absolută există o posibilitate de cazare. Aici statele membre trebuie să arate mai multe mai multă flexibilitate, dar în general există o lipsă într-adevăr de locuri de parcare, asta e clar. Implicarea vehiculelor utilitare ușoare, aici sunt dispus să discutăm, bineînțeles, și uh, vreau să vă spun că sunt și flexibil în legătură cu regula celor 100 de kilometri, dar și în legătură cu 3,5 tone. Cred că cele 3,5 tone sunt un prag sub care nimic nu este reglementat și modelul de afaceri se schimbă. Din ce în ce mai multe bunuri, în loc să fie transportate de un camion mare, sunt transportate de mașini utilitare mici multe și e, au apărut ca ciupercile acestea, iar uh, foarte mulți șoferi dorm pe bancheta din spate 4-5 ore și continuă, să, uh, continuă la drum. Deci e totuși o debandadă aici pe care ar trebui să o cam ordonăm. Nu e doar uh, în imaginația noastră, este o realitate. Nu este un o întâmplare, avem un model de afaceri chiar ca se bazează pe aceste mașini și trebuie să luăm uh, decizia să reglementăm și acest sector. În legătură cu timpii de repaus săptămânal în afara cabinei sau în cabină, adică perioadele zilnice de repaus se vor petrece în cabină timpii uh, scurți de repaus trebuie să se petreacă în cabină, pentru că aici eu cred că fiecare poate să decide pentru sine și cred că e și necesar și realist să reglementăm doar timpul de repaus mai îndelungat. Există multe excepții în care au fost uh, incluse posibilități de repaus uh, scurt și cu compensări care au fost introduse de către comisie în legătură cu un timp de repaus mai lung care trebuie să fie petrecut într-o cazare decentă. Nu cred că ar trebui să ne blocăm aici în două, trei săptămâni sau patru. Eu zic că trebuie să luăm regulile care sunt uh, regulile care guvernează excepțiile și să încercăm să susținem comisia. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Bach. Mulțumesc frumos, domnule Bach. Dorește comisia? Poate să adauge ceva? Aveți cuvântul, dacă da. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că dezbaterea este una foarte amplă, foarte constructivă, care arată și interdependența dintre uh, dosare. Uh, raportul doamnei Dlabaiova, raportul domnului Bach și mai avem și al treilea pe ordinea de zi. Uh, Așadar, sectorul transporturilor este, după cum știți, unul foarte important pentru economie. 5 milioane de angajați aproximativ are acest sector. Și prin propunerea noastră ne-am dorit să oferim condiții bune de muncă, să asigurăm o bună funcționare a sectorului, un uh, teren egal pentru toată lumea și concurență corectă, loială. Am ținut seama de asemenea și de reducerea poverii administrative și de nevoia unor măsuri clare de punere în aplicare, cu norme clare în acest sens. Discuțiile se desfășoară și în Comisia TRAN pe acest dosar și este important să înțelegem că toate uh, cele trei dosare sunt legate între ele. Pe de o parte vorbim de accesul la piață și de detașare pentru a asigura o concurență loială și respectarea drepturilor lucrătorilor. Această profesie trebuie să fie mai atractivă pentru că există deja un deficit de șoferi pe piață, dar avem nevoie și să facem legătura între condițiile de lucru și taxarea Uh, drumurilor. De exemplu, putem folosi venituri din taxare pentru dezvoltarea parcărilor, astfel încât uh, condițiile de repaus săptămânal să fie îmbunătățite. Pe de o parte, de asemenea, trebuie să luptăm cu societățile de tip căsuță poștală, societățile false și uh, să asigurăm uh, folosirea tahografelor. Avem nevoie astfel de norme clare, ușor de pus în aplicare. Și ajung astfel la observațiile legate de raportul doamnei uh, Dlabaiova, care este foarte bine elaborat, foarte clar, aliniază uh, normele specifice sectorului cu normele generale privind detașarea lucrătorilor. Eu, ca reprezentantă a Comisiei, nu pot decât să salut uh, faptul că se vorbește despre norme speciale pentru detașarea uh, șoferilor Cred că s-a convenit, s-a ajuns la un consens pe acest uh, fapt și încercăm să găsim cea mai bună mm, metodă de punere în aplicare a, a sa. normele uh, de detașare trebuie aplicate operațiunilor de cabotaj, care sunt uh, operațiuni domestice, dar nu și celor de tranzit. Nu suntem încă de, însă de acord în ceea ce privește transportul internațional cu poziția raportoarei. Aici cred că e nevoie de niște discuții suplimentare. De asemenea, suntem de acord cu doamna Dlabaiova că detașarea pe termen lung nu trebuie să se aplice sectorului uh, transporturilor rutiere. Norma nouă în acest domeniu presupune un anumit nivel de continuitate al serviciilor uh, prestate de lucrător într-un stat membru și în cazul transportului rutier, evident, lucrurile nu sunt așa. Este salutată astfel orice referință specifică la acest sector. În sfârșit, în ceea ce privește povara administrativă în ansamblu, considerăm că este foarte bine ca o parte din controle să treacă de la obligațiile Uh, șoferului la controlele efectuate la locația societății care angajează șoferul și uh, cât se poate declarațiile e bine să aibă o formă standardizată. Toate aceste lucruri ar trebui să ușureze sarcinile șoferilor care evident nu se pricep foarte bine la administrație pentru că nici nu asta este treaba lor. Mulțumesc de asemenea domnului Bach pentru raportul dumnealui mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor actuale și asigurarea condițiilor de lucru adecvate pentru a evita distorsiunea uh, concurenței. Chiar dacă inițial Comisia nu a propus acest lucru, apreciem foarte mult amendamentele care merg în direcția folosirii mai devreme a tahografelor inteligente. Suntem perfect de acord cu acest lucru. Domnul Bach a propus 2024 ca termen vă propun că în comisia uh, are loc un studiu chiar acum care analizează fezabilitatea tehnică și costurile de retrofitting pentru a dota camioanele cu aceste noi tahografe inteligente. Acest studiu ar trebui să ne ajute să vedem ce e realist în acest um, cât, de, cât mai repede cu putință. Însă e posibil ca data să fie apropiată de cea sugerată de domnul Bach. Dovezile sunt, uh, se colectează chiar acum. Uh, notez ceea ce a spus uh, vis-a-vis -vis de uh, vehiculele comerciale ușoare, camioanele sub 3 tone și jumătate. E o tendință recentă. E adevărat, sectorul a arătat oarecare tendințe pe care le-am um, detectat, însă această tendință este încă una la început, așadar nu suntem siguri ce să facem cu ea. Propunerea noastră inițială a fost să venim cu niște prim paș pentru profesionalizarea uh, șoferilor acestor uh, camionete. De aceea avem uh, îndoieli în ceea ce privește proporționalitatea impunerii obligațiilor de tahograf pentru operațiunile domestice. În alte foruri se discută despre aplicarea acestor norme transportului internațional uh, efectuat cu aceste camionete și domnul Bach a vorbit despre uh, acea rază de 100 de kilometri. Deci intern plus 100 de kilometri, internațional și doar câteva norme complete în funcție de proporționalitate pentru că vorbim despre un sector care se adresează mult mai mult IMM-urilor decât în cazul uh, camioanelor mari. Mă bucură foarte mult propunerea uh, raportorului vis-a-vis -vis de normele de compensare pentru uh, odihna săptămânală redusă, compensarea cu o odihnă săptămânală normală pentru echilibrarea vieții profesionale cu viața Um, personală și îmbunătățirea siguranței rutiere. Important este aici ca șoferul să se poată întoarce acasă cu regularitate și ne place acest uh, termen um, acasă sau uh, locație privată care e menționată uh, în, în altă parte. Am uh, auzit diverse păreri vis-a-vis de ce înseamnă acest regulat, 3 săptămâni, 4, 5, însă este important să există o întoarcere acasă regulată, lunară sau cum o fi, fiindcă e important să ne adresăm acestui fenomen al șoferilor nomazi. Și nu în ultimul rând, îndrăznesc să uh, abordez un subiect care nu a fost menționat aici, dar apare la amendamentul 12 la raportul domnului Bach, și anume remunerația pe, bază de, pe baza performanței șoferului. Aici aș vrea să știți că acesta este un uh, element foarte important din uh, remunerația șoferilor. Deci interzicerea lui ar putea aduce consecințe neintenționate asupra uh, remunerației primite de șoferi. Comisia a modificat această propunere uh, spunând că se permite doar atunci când nu este periclitată siguranța rutieră și vă rog să vă gândiți cu atenție la ceea ce înseamnă modificarea la un nivel corespunzător a uh, acestei dispoziții. Din câte înțeleg eu, dispoziția propusă de comisie care obligă angajatorul șoferului să ofere cazare sau să plătească cazarea este lăsată neatinsă, deci rămâne în propunerea depusă de raportor. Mulțumesc! Mulțumim! Asta înseamnă că trecem la cel de-al treilea raport din același sector, regulamentul, uh, modificarea regulamentului în vederea adoptării lor la evoluțiile din sector. Și are cuvântul doamna Lope Fontanie. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, uh, acest al treilea raport este ultimul din pachet. Vedeți că diferențele de opinie sunt semnificative și la fel va fi și în cazul avizului meu. M-am întâlnit și cu raportorii din umbră de câteva ori. Am reușit să ajungem la niște acorduri și este important, trebuie să ne asigurăm că există o libertate în oferirea acestor servicii dar trebuie respectate anumite reglementări. Țările și asociațiile de transportatori uh, au, evident, poziții diferite. Și, dar sper să putem ajunge la un acord final, fiindcă um, este vital pentru acest sector în toată Europa. Acestea fiind spuse, vreau să fac câteva observații. În primul rând, să nu avem bariere eh, administrative excesive pentru eh, IMM-uri și șoferii eh, liber profesioniști. În prezent, Uniunea Europeană suferă de un deficit de șoferi și nu putem să impunem restricții excesive pentru cei care vor să acceseze acest sector. Fiindcă, dacă, punem, dacă apăsăm frâna acestui sector în Europa, economia va fi cea care va avea de suferit. Transportul creează foarte multe locuri de muncă, e evident acest lucru și el nu trebuie uitat. mai ales în cadrul vehiculelor de uh, sub 3,5 tone. Mai mult, eu nu cred că este de dorit ca directiva privind postarea lucrătorilor să fie folosită ca instrument pentru așa cum solicită Comisia. Ar trebui să fie norme specifice adaptate la sector. În ceea ce privește cabotajul, scopul este să împiedici uh, uh, camioanele să se întoarcă goale, pentru că aceste firme trebuie să aibă profit. Altfel, transportul internațional ar uh, suferi o creștere semnificativă a costurilor. Se, um, are loc o dezbatere privind uh, măsura în care cabotajul trebuie să fie acoperit de directiva privind detașarea lucrătorilor. Dacă majoritatea va decide includerea cabotajului în uh, sfera acestei directive, evident va trebui să se ajungă la un consens pentru a permite șoferilor să se întoarcă acasă. Asta pentru că trebuie să garantăm uh, întoarcerea șoferilor în uh, statul uh, membru unde, exist, unde e sediul companiei. Nu se pot efectua trans, transporturi internaționale în țări terțe pentru perioade foarte lungi de timp pentru că asta înseamnă mai multe, și asta înseamnă mai multe verificări. Argumentul pentru includerea sectorului transporturilor în punerea în aplicare a directivei privind uh, detașarea lucrătorilor um, vorbește și despre dumpingul social. lucrător care lucrează în, uh, șofer care lucrează în condiții foarte uh, proaste și asta este o realitate. Au fost exemple și vor mai exista. Uh, dar, din nou, nu vorbim despre o majoritate a uh, societăților care lucrează în transport internațional. Deci nu putem să facem uh, extrapolare către întregul sector. Am fost întotdeauna de părere că trebuie să existe o libertate de a furniza servicii și a crea firme. Deci nu trebuie să punem obstacole în um, dezvoltarea pieții, pieței interne. Dar această libertate presupune o prezență reală în țara respectivă. Adică avem nevoie de verificări mai eficiente și mai numeroase pentru a ne asigura că societatea chiar este prezentă în țara unde are sediul juridic pentru a evita uh, existența acestor uh, societăți de tip căsuță poștală. S-a spus mult, uh, multe despre um, tahografele inteligente și ele pot fi folosite pentru combaterea societăților de tip cutie poștală. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, domnul Sean Simon, raportor din umbră. Mulțumesc frumos și mulțumesc și raportoarei pentru munca sa deosebită și celorlalți raportori din umbră pentru dialogul prietenos și constructiv. Proiectul de aviz al raportoarei uh, are 24 de amendamente. Pe unele le putem susține, cum ar fi uh, creșterea verificărilor de conformitate, uh, tratarea uh, societăților de tip căsuță poștală și așa mai departe. Pe unele le vom susține mai greu. De exemplu, s-a vorbit deja despre amendamentele ce țin de detașare și cabotaj. Dar eu sunt optimist. Cred că împreună vom găsi o cale să ajungem la un compromis și să înaintăm pentru că, după cum a spus Martina de mai multe ori, suntem cu toții de acord în cadrul reuniunilor că ne dorim acorduri care să funcționeze și să, fie, să poată fi implementate în practică. Și asta ar trebui să fie un proces practic și nu o discuție ideologică sau teoretică. Vreau să spun câteva cuvinte despre câteva dintre uh, amendamentele raportoarei și apoi despre cum ar putea arăta amendamentele noastre. Vis-a-vis -vis de societățile tip căsuță poștale, mă bucur că raportarea este, uh, are aceleași îngrijorări ca și noi. De exemplu, în amendamentele 5 și 6 Um, ea spune că trebuie pus punct acestui fenomen, dar să nu uităm că aceste societăți de tip căsuță poștală funcționează și cu vehicule mai ușoare, care, în propunerea comisiei, vor trebui să respecte doar două din cele patru criterii Uh, sediul eficient și capacitatea financiară. Și trebuie să spun că, spre deosebire de amendamentul 13 uh, al raportoarei, noi considerăm că vehiculele ușoare trebuie să îndeplinească toate cele patru cerințe, inclusiv competența profesională și buna reputație acesta este segmentul de piață pentru unde apar majoritatea violărilor și atunci uh, este contraproductiv să excludem tocmai acest segment din uh, aplicarea criteriilor. Și deși este adevărat că studiul de impact al Comisiei vorbește despre costul conformității, asta nu este toată povestea, pentru că studiul de impact vorbește și de economii uh, realizate de sector, economii între 2,6 și 5,2 miliarde de euro deci, uh, iată, există și o um, parte pozitivă. În ceea ce privește cerințele privind capacitatea, în amendamentul 18, raportoarea uh, propune un regim diferit pentru vehiculele ușoare și mm, eu aș vrea să înțeleg De unde vin uh, cifrele pe care le folosește 1000 de euro pentru aceste vehicule de, acest vehicul, de exemplu? Amendamentul 7, detașarea și amendamentele 7, 16 și 22. Aici suntem des, dezamăgiți de faptul că vrea să elimine detașarea pentru cabotaj. Nu suntem de acord deloc. Noi am adăuga uh, încălcările în acest uh, sector, pentru că mi se pare că legătura este una absolut evidentă. Apoi, verificări și punere în aplicare. Suntem cu toții de acord că punerea în aplicare se realizează destul de slab în prezent și de aceea susțin amendamentul 23 pentru creșterea verificărilor, deși cred că trebuie să fim mai ambițioși la propriile amendamente, când le vom depune, uh, vom insista asupra naturii temporare și naționale a cabotajului, păstrând totodată libertatea de detașare a lucrătorilor. Și trebuie fie să scurtăm perioada de cabotaj, atunci când nu există instrumentele pentru a asigura plata corespunzătoare în timpul operațiunilor, fie poate să rămânem undeva cât uh, mai aproape de normele actuale. Oricum trebuie să ne asigurăm că documentele rămân la bord pentru verificări, să trecem rapid la adoptarea um, documentelor electronice și nu considerăm că introducerea tahografelor inteligente până în 2024 este, poate fi numită rapidă. Ni se pare o a, introducere lentă, târzie și noi am vrea ca ele să fie introduse până la sfârșitul anului 2021. Așteptăm cu interes uh, dovezile din partea Comisiei pentru a vedea cât de fezabil este această dată și dacă nu este, să știm de ce nu este. Trebuie să analizăm de asemenea garanțiile sociale în ceea ce privește capacitatea financiară pentru a ne asigura că societățile au o serie de o, o sumă disponibilă pentru concediile uh, medicale, uh, șomaj sau pierderea autorizațiilor și în sfârșit o mai bună coordonare între statele membre și o mai bună instruire a personajului. Mulțumesc. Mulțumesc, Sean. Are cuvântul doamna Stevens. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața, dragi colegi. Susțin, uh, susțin ceea ce au spus colegii. Companiile de tip uh, cutie poștală și uh, aceste probleme sunt trebuie rezolvate. de Nu trebuie să suferim uh, de concurența neloială. Comisia dorește să aibă controle mai dese și mai uh, stricte. Regulile însă trebuie să fie foarte clare. Dacă reușim, însă nu știu dacă, da, nu știu dacă vom reuși. Pentru aceasta trebuie în primul rând să avem destul uh, personal pentru a controla expedițiile. Eu uh, cred că mai întâi trebuie să clarificăm ce înseamnă cabotajul. Raportoarea spune că regulile sunt clare și trebuie să fie clare și trebuie să fie ușor de pus în aplicare. Eu cred că Comisia dorește să limiteze numărul maxim de, de transporturi permise pe șoferi. Eu zic că, de fapt, cabotajul trebuie să fie redus în um, momentul în care ne uităm la definiția cabotajului inițială. Trebuie să ținem cont însă și de mediu și de siguranță, dar, de exemplu, am putea să spunem că 5 sau 7 zile ar fi uh, perioada în care poate cineva să lucreze. Eu aș fi pentru uh, Uh, ca să facem toate, să luăm toate măsurile necesare pentru ca acest cabotaj să nu poată să devină o măsură de a nu respecta textul. Mulțumesc, spune președinta, iar acum doamna Tlabaiova dorește să ia cuvântul. Mulțumesc. O să încerc să vorbesc foarte pe scurt. Salut uh, avizul lui Veronica Lope Fontane pentru că uh, Veronica, ai ținut cont de ceea ce ne avem nevoie în momentul acesta, și anume situația, privirea de ansamblu. În avizul tău te-ai referit la diferite dosare care se discută acum. Am menționat înainte și am spus că trebuie să fie legate între ele. Detașarea direct, lucrătorilor, detașarea lucrătorilor în domeniul transportului, toate acestea trebuie să fie sub aceeași umbrelă. Mă bucur că în avizul dumneavoastră v-ați gândit la costul cabotajului, la funcționarea pieței interne, la reducerea sarcinilor administrative, la evitarea birocrației și la situația specială a IMM-urilor în sectorul transporturilor dar și la inspecții. Eu cred că vom avea o cooperare fructuoasă în cadrul reuniunilor noastre de raportori din umbră. Văd că cu toții considerăm că sectorul transporturilor are nevoie de legislație specifică și de aceea mă bucur de cooperarea în continuare pe dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci vom trece la doamna Cari de la GUE, care ia cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru raport Este foarte important să avem un dialog uh, pe subiect, pentru că e un subiect foarte important. Trebuie să vedem cum ne asigurăm, în primul rând, că lucrătorii au uh, un nivel de compensare um, potrivit. Am primit un uh, telefon acum o săptămână de la o companie daneză care angajează oameni din mai multe țări, dar care le plătește acești oameni la uh, tarifele locale. Și știa că vom discuta despre subiect și vrea să-și exprime frustrații, frustrările, pentru că, de exemplu, a spus că există deja din partea unor companii foarte mari o concurență enormă, care folosesc, deci, aceste companii uh, puterea pe care o au pe piață pentru a reduce salariile. Noi trebuie însă să încercăm să protejăm companiile mici, trebuie să ne asigurăm că ei au condiții bune, că ei pot plăti uh, salarii decente, fără ca să fie eliminate de pe piață de către companiile mari. Dacă e să vorbim despre timpii de repaus, de locul în care trebuie să se oprească șoferii pentru ca să reia apoi cabotajul, eu zic că aici e nevoie de reguli foarte clare. Poziția grupului meu este că cabotajul poate să aibă loc dacă ești înregistrat, de exemplu, într-o țară și dacă ești înregistrat în acea țară, trebuie să poți opera în țara respectivă. Deci trebuie să fii înregistrat într-unul din statele membre, atunci ai permisia să faci și cabotaj în acea țară. Noi uh, sugerăm doar o uh, călătorie cu cabotaj în uh, toate uh, la nivel internațional. Altfel, uh, concurența este foarte neloială față de uh, lucrătorii din statul respectiv. De asemenea, și când avem uh, un timp obligatoriu de repaus, trebuie să ne gândim că dacă ai trecut deja prin cabotaj, trebuie să pleci din țară înainte să poți să te întorci din nou la cabotaj ceea ce trebuie să se întâmple în conformitate cu regulile directivei pentru lucrătorii detașați. O idee care este în linie cu propunerea se referă la rezultate. Sunt foarte bucuroasă că există multe propuneri care încearcă să combată companiile cutie poștală. Ar trebui să existe pedepse imediate pentru cei care încalcă regulile. Și mai multe vehicule ar trebui să fie incluse, nu mai puține. Creșterea pragului greutății cred că ar trebui modificat. De fapt, ar trebui modificat în jos, pentru că astăzi există foarte multe companii care folosesc vehiculele mici pentru a circula, pentru a uh, transporta. Și nu putem să evităm uh, datorită acestor uh, mașini mici, nu putem să trecem cu vederea problemele pe care le avem. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să vorbească în numele verzilor? Nu este cazul, ceea ce înseamnă că dăm cuvântul EFDD-ului, uh, nu mai este nimeni nici de la EFDD. Domnul Martin de la ENF, aveți cuvânt? Nu? Nu doriți să-l aveți cuvântul? Foarte bine. Atunci trecem la lista de vorbitori. Doamna Sonter are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc colegii noastre, Veronica Lope Fontane, pentru cum a lucrat pe dosar și pentru ce va mai face, cu siguranță. Știu că nu este ușor deloc. Sunt de acord cu raportoarea când vorbește despre lupta împotriva unor practici ilegale, mai ales atunci când vorbește despre flagelul pe care îl reprezintă societățile cutie poștală. Este urgent să îmbunătățim controlele și să aplicăm uh, sancțiuni eficiente. Eu zic că am putea eventual să ne imaginăm și vom lucra pe aceasta, să facem propuneri pentru a pune în aplicare criterii care să ateste o activitate eficientă în țara și efic- eh, reală în țara respectivă, eventual să ne bazăm pe cifra de afaceri, așa cum am eh, făcut-o prin amendamentele pe care le-am depus pentru coordonarea securității sociale, de exemplu. Însă, în ceea ce privește cabotajul, aici poziția mea este diferită. Eu cred că condițiile detașării trebuie să se aplice încă din prima zi, și cred că ar trebui să limităm numărul de operațiuni care sunt autorizate. Cabotajul este important, aceasta este clar, pentru a evita să se întoarcă goale respectivele vehicule, dar uh, trebuie să evităm totuși o concurență care s-ar crea din acest uh, motiv. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Sonder. Domnul Pirinski are cuvântul acum, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru cum a lucrat. În primul rând, cerințele pentru o stabilire eficientă și reală. S-au făcut multe deja, văd, pentru a putea combate practica unor companii cutie poștală, însă trebuie să facem mai multe pentru a îmbunătăți controlul asupra companiilor internaționale de transport ca atare. Modificarea a fost propusă pentru ca să avem modificări și administrative care să meargă mână-mână cu acele companii. Eu cred că este potrivit să subliniem și efectul important pe care îl aduce cu sine respectarea foarte strictă a regulamentului. În legătură cu vehiculele utilitare ușoare, avem argumente în două sensuri și sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Sean Simon în ideea evitării unui abuz față de aceste vehicule. În același timp, avem uh, și uh, diferite probleme legate de astfel de companii atunci când operează și uh, respectând regulamentul. La acest aspect, precum și la altele, eu cred că există nevoia ca și Comisia să intervină, să stabilească un echilibru, mai ales în ceea ce privește vehiculele utilitare ușoare, pentru că ele sunt foarte ușor abuzate. Ele însă nu trebuie să fie împiedicate să participe pe piață într-o manieră corectă. În legătură cu cabotajul ca măsură temporară și nu permanentă și combaterea cabotajului ilegal, eu cred că principiile acestea pot fi menținute Trebuie să avem o abordare foarte atentă pentru că încălcările o să fie de natură administrativă, nu o să fie încălcări penale. Deci atunci când impunem sancțiuni, trebuie să avem grijă să nu exagerăm cu măsurile pe care le luăm pentru a nu periclita interesele companiilor. Când e vorba de cerințele pentru aplicarea detașării și regulile de calendar care trebuie respectate, noi considerăm că e corect ceea ce s-a prevăzut. Poate ar fi indicat să menținem perioada de șapte zile, nu de cinci zile care a fost propusă de comisie. Și ar fi bine poate să și considerăm eliminarea limitării numărului de operațiuni de cabotaj așa cum a propus Comisia. În legătură cu punerea în aplicare și verificări, avem motive să întărim nevoia unei puneri în aplicări reale a controalelor. Propunerea raportorului de a dubla numărul minim de verificări spontane, aleatorii, față de ceea ce a propus Comisia, nu ni se pare un lucru bun. Este justificat ar însemna o sarcină administrativă față de organele de control, dar este justificată măsura de sporire din punct de vedere al rezultatelor pe care ni le dorim. Mulțumesc! Bun, vă mulțumesc. Cred că am ajuns la finalul listei noastre de vorbitori. Am discutat trei rapoarte diferite. E clar după dezbaterea aceasta că există multe similitudini în toate cele trei subiecte și atunci când e vorba de calendar, avem același calendar pentru cele trei rapoarte pe care le-am discutat, deci termenul de depunere a amendamentelor 30 ianuarie la prânz, considerarea amendamentelor 26-27 februarie, adoptarea la EMPL 27-28 martie, votul la transport pe 15 mai și um, adoptare la plenară la începutul verii sau uh, sfârșitul primăverii. Iată deci ce ar trebui să ținem minte în legătură cu aceste rapoarte. Vă mulțumesc pentru intervenții și mă bucur că am avut și comisia la dezbatere. Vreau să vă amintesc că astăzi începem la 14.30 cu uh, sesiunea de după masă și începem cu o întâlnire cu uh, reprezentantul președinției. E vorba de întâlnirea cu uh, domnul Petkov, care este ministrul muncii din Bulgaria. Aș vrea să vă rog să fiți aici la 14.30. După cum știți de la discuțiile pe care le-am avut până acum, în timpul președinției bulgare vom avea foarte multe dosare care au un impact pe activitatea EMPL. Așa că vă rog să veniți la 14.30 aici pentru ca să discutăm cu domnul Betkov. Am avut uh, un al cincilea trilog pe detașarea lucrătorilor ieri după amiază târziu și Avem acum uh, așadar uh, oportunitatea să întâlnim și ministrul muncii. Este o ocazie foarte bună în acest context. Ne vedem după amiază. Da, avem și interpretare în bulgară, întreabă uh, domnul Pirinski. Da, avem interpretare în bulgară după amiază, da. Mulțumesc și ne vedem după amiază.